Mulțumesc, doamnă președinte. Asistăm la rușinea abandonării celor care au luptat cu ISIS, cu ISIS în linia întâi. Este o adevărată rușine. 300.000 de, de oameni au fost uh, deplasați, 70.000 de, de copii suferă din cauza acestei operațiuni uh, militare turce ilegale din punctul de vedere al dreptului internațional. Uh, puteam să ne așteptăm din partea lui Trump să tolereze așa ceva. Faptul că nu face nimic UE este o rușine. Trebuie nu doar să condemn, condamnăm operațiunea, operațiunea militară a Turciei, trebuie să cerem Turcii să se retragă, trebuie să cerem să se respecte mandatul ONU, să se reia dialogul multilateral în regiune Uniune, să se respecte cadrul de la Geneva, uh, să se respecte rezoluția 325 a Consiliului de Securitate. Uh, trebuie să ne asumăm propriile responsabilități. Nu putem să tolerăm ca Erdogan uh, să spună că redă zona refugiaților curzi este responsabilitatea noastră să ne ocupăm de ce se întâmplă acolo. Ce se întâmplă cu armele? N-am fost capabili să luăm o decizie dincolo de noile licențe de export de arme Turciei. Președintele roagă pe vorbitor să vorbească mai rar. Trebuie de asemenea să facem în așa fel încât să înceteze exportul de arme conform licențelor. Uh, Europa a eșuat. Nu trebuie să mai fim spectatori, trebuie să ne asumăm responsabilitățile, pentru că și criza umanitară este de responsabilitatea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul un minut. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Din nou, Turcia este subiectul dezbaterii noastre în plenară. Din nou, Erdogan este subiectul dezbaterii noastre nu uh, din cauza lipsei de libertatea presei sau a drepturilor omului, de data aceasta din cauza invaziei în nord-estul Siriei. Întreaga regiune s-a destabilizat, Există și un pierzător foarte mare care sunt din nou curzii, care de fapt și în ultimii ani nu au primit niciodată susținerea necesară din partea comunității internaționale a statelor. De altfel, cea mai mare, cel mai mare popor din această, de pe această planetă care nu are un stat. Trebuie, în fine, să tragem consecințele și chiar și pentru luptătorii ISIS uh, care vor veni în Europa, chiar și despre alte uh, consecințe pe care trebuie să le facem cu privire la aderarea Turciei uh, la UE. Trebuie să terminăm odată cu toate aceste idei, trebuie să terminăm cu ajutorul de preaderare și să ne gândim la sancțiuni sintite. În fine, avem nevoie de un uh, embargo pe arme care să fie eficient, pentru că situația așa cum este acum nu este suportabilă. Eu vă cer să nu băgați capul în nisip acum, vă rog. Mulțumesc! Un minut, domnul Vimers. Uh, fru talman! Den operation... Mulțumesc, doamnă președintă. Această operațiune a Turciei în nord-estul Siriei ne arată care este diferența în ceea ce privește controlul în situație. Naivitatea Occidentului a fost cea care a dus la controlul frontierelor externe ale Siriei de către Turcia. Nu putem face nimic datorită amenințării permanente ca Turcia să deschidă frontierele și să permită trecerea migranților. Turcia ne controlează, practic. Doamna Mogherini a spus acest lucru. Turcia a destabilizat regiunea, a provocat victime în rândul civililor, a destabilizat securitatea, a crescut riscul terorismului, a făcut rău coaliției împotriva statului islamic și nu o să putem accepta niciodată această situație. Turcia nu vrea să accepte regulile democrației și noi nu ne putem apăra propriile frontiere drept consecință. Mulțumesc. Domnul Arvanitis, un minut. Mulțumesc, dragi colegi. Evenimentele arată că există un acord clar între Trump și Putin și principalul, uh, actorul principal, protagonistul, este domnul Erdogan. Parcă ar fi o publicitate pentru whisky. Unul pleacă, altul vine. Acest lucru arată că UE se abține total. Și pentru a răspunde la o întrebare până ieri, adică până la 1 octombrie 2019, am vândut arme în valoare de 250 de miliarde Turciei. Domnul Erdogan devine protagonist în regiune. Cine va proteja milionul de curți? Uniunea Europeană? Cine va proteja insulele uh, Greciei? Uniunea Europeană? Vom trimite trupe? Vom uh, încerca să-l frânăm cumva pe Erdogan, să-l facem să nu ne trimite refugiații sau îl ajutăm pe Orban să închidă frontierele? Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Tenant un minut. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Mă întreb ce oare crede Turcia că face cu agresiunea militară în nord-estul Siriei? Cât de puțină umanitate au. Nu se poate recunoaște suferința pe care a îndurat-o poporul respectiv cu ISIS, cu războiul civil, cu bombe. Și aici noi dezbatem despre Turcia, care în continuare este pe hârtie un candidat pentru aderarea la UE. Un, cineva a spus cât de instabil este regimul Erdogan și am fost acuzat când am spus așa ceva de tot felul de lucruri oribile, spunând că Erdogan, uh, pentru că Erdogan nu are o viziune compatibilă cu democrația modernă. Cine nu vrea să vadă aceasta, acum nu mai poate să se întoarcă cu privirea și trebuie să vă uitați mai bine în oglindă, să vedeți ce am permis noi. Eu o să rezist tentației să spun acum, v-am zis eu. Mr. Milan Mon. Domnul Milan Mon, un minut. Doamnă președintă, un conflict așa de dur și de complex ca Siria eh, nu necesită crize și intervenții unilaterale. Acțiunea turcă a dus la suferințe, pierderi de vieți și strămutarea multor persoane ar fi uh, putut duce la mai multe avantaje pentru Daesh, pentru a facilita situația lor și uh, există o prezență masivă în zona Rusiei care se transformă într-un arbitru al situației, mai ales după acordul de ieri de la Sochi. Ieșirea Statelor Unite din Siria și lipsa Uniunii Europene au creat un vid ocupat acum de Rusia, Turcia și Iran alegerea Statelor Unite produce consecințe enorme și uh, impun prezența indispensabilă a unora pe care noi voiam acolo. Nu ne putem limita noi, Uniunea Europeană, la ajutor umanitar și reconstrucție. Trebuie să prevenim, trebuie să promovăm soluții. Avem nevoie de o politică externă de securitate și apărare mult mai intensă și mai activă. Instrumentele de guvernare mondială, cum ar fi Consiliul de Securitate, nu funcționează cum trebuie. Uniunea Europeană are nevoie de o politică externă și de securitate mai activă, mai ambițioasă și cazul Siriei ne demonstrează pe deplin acest lucru. Doamna Insir, acum un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu vine să cred de pasivitatea comunității internaționale, având în vedere încărcarea drepturilor omului în Siria. Sper că în această rezoluție vom uh, insista asupra unor măsuri ca, măsuri ca uh, o uh, zonă supra, deasupra căreia să nu se poată uh, zbura sau uh, trimiterea unei misiuni de menținere a păcii. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. A avut loc o invazie în scopul ocupării, nu este o intervenție. Am fost în Kurdistanul uh, irachian și uh, știu că acolo au, în zona au fost folosite bombe cu fosfor, au fost uh, uciși copii, uh, copii care uh, s-au născut curs. Deci Acesta este singurul, uh, singurul lucru care uh, a dus la uciderea lor. Acum 50 de ani a fost invadat nordul Ciprului de Turcia și noi și uh, Europa nu a făcut nimic. Acum uh, Erdogan a hotărât să invadeze uh, Siria. Nu putem să tăcem de fiecare dată când se întâmplă așa ceva. Domnul Ostrovicius. Domnul președinte, eh, domnule comisar, dragi colegi, provocările strategice ale securității cu care se confruntă Siria nu trebuie trecute cu vederea, eh, pentru că acestea nu fac decât să crească. Lupta împotriva curzilor eh, nu face decât rău sirienilor, curzilor și cetățenilor de rând. Populația este deja traumatizată și acum rănile sunt redeschise. Retragerea nefericită a armatei americane și invazia turcă, precum și prezența distructivă a, a turcilor în Siria, a dus la schimbări geostrategice care cu greu pot fi durabile sau ă, echilibrate. Trebuie să ne implicăm în această situație și să facem tot ce putem pentru a promova un dialog critic cu Turcia. În ceea ce privește curzii sirieni, trebuie să găsim modalități de a pune capăt suferințelor lor, care durează de mult timp. Mulțumesc, un minut și jumătate, domnul Alfonsi. Madame la Doamnă președinte, agresiunea armatei turce în Kurdistanul sirian Uh, creează probleme mari pentru viitorul Europei. Întâi, stabilitatea în această zonă a lumii. Curzii au luptat cu energie și curaj până la victorie împotriva statului islamic. În schimb, Turcia a avut uh, o atitudine duplicitară. Uh, curzii au fost uh, un adevărat zid împotriva terorismului. Apoi, valorile democratice de promovat, cum ar fi drepturile femeilor. Kurdistanul propune un model nou întregului, întregii lumii musulmane, diferit de ce se întâmplă în toate țările uh, musulmane. Acest lucru este capital uh, pentru viitorul lumii. Apoi, securitatea Europei într-o lume din ce în ce mai periculoasă, unde vom avea nevoie de aliați. Cum va găsi mâine Europa aliați dacă nu-și apără aliații de azi? Uniunea Europeană poate să acționeze uh, cu sancțiuni economice și diplomatice eh, imediate împotriva Turciei. Comerțul între Turcia și Europa este cel mai important eh, pentru Turcia, mult mai important ca valoare decât cel cu Statele Unite. Responsabilitatea noastră este să impunem încă de azi sancțiuni disuasive împotriva dictaturii eh, lui Erdogan. Mulțumesc! Thank you, Mr. Mulțumesc, domnul Madison, un minut. Mulțumesc. Doamnă președinte, sunt de acord cu toți cei care au spus că nu este acceptabil ca agresiunea Turciei în nordul Siriei să continue, dar și sancțiunile sunt problematice. Sunt de acord că trebuie să reacționăm. Întrebarea este care sunt uh, contramăsurile pe care putem să le luăm în stânga acestui hemiciclu se vorbește de sancțiunile economice. Sunt de acord. În același timp, trebuie să spun că Turcia a șantajat în ultimii ani Uniunea Europeană foarte mult. S-a spus și că dacă nu plătim uh, sume suplimentare, ei vor deschide frontierele. E inacceptabil. Am, pierdut șase, am plătit 6 miliarde în ultimii ani. De ce? Ca să fim din nou șantajați? Fie că ne place sau nu, SUA a jucat un rol foarte important în uh, menținerea stabilității în regiune. Când ei și-au retras trupele, am uh, încercat să facem ceva, dar n-am reușit și am dat până la urmă mână liberă Turciei și Rusiei. Mulțumesc. Domnul Rosen, un minut. Cu microfonul, vă rog, mulțumim. Acceptabil what there is gebeurd. Mulțumesc, doamnă președinte. Este inacceptabil ceea ce s-a întâmplat aici. Coexistența pașnică între cursi, uh, creștini și eziți uh, și autonomia care funcționa foarte bine în nord-estul Siriei a fost distrusă de către ofensiva militară turcă din această zonă care poartă numele Operațiunea Izvorul Păcii, un eufemism. Curzii s-au sacrificat, au ajuns, s-a ajuns la multe victime în uh, acest uh, conflict. Avem o nouă criză umanitară și o destabilizare a regiunii. Dar unde este Europa în toate astea? De fapt, mai bine spus, unde era Europa când SUA și-a retras trupele din această zonă? și când au lăsat aliații singuri. Acum vorbim despre forțele siriene, despre armata siriană și despre sinceritate. Dar raportul de forțe s-a schimbat. Avem nevoie de o reacție puternică pentru că Turcia amenință cu pactul uh, cu privire la refugiați, cu acordul. Trebuie să încheiem cu negocierile, ori le dăm uh, curzilor, uh, turcilor pe curzi până la urmă, ori trebuie să facem ceva. Mulțumesc, Urban Crespo. Mulțumesc, doamnă președintă. Cu o săptămână în urmă, Comisarul European pentru Migrație s-a întâlnit cu autoritățile turce și a spus că Turcia este un asociat cheie pe subiectul migrației și a reafirmat acordul rușinii între Uniunea Europeană și Turcia. Aceste declarații au fost făcute în timp ce armata turcă invada Rojava. Se pare că Uniunea Europeană este hotărâtă nu doar să privească în altă parte, ci să legitimeze chiar poziția pe lui Erdogan în războiul său împotriva curzilor, astfel încât să facă poliția la frontiera Uniunii Europene, fortăreața europeană. Vrem să ne manifestăm sprijinul pentru cei care sunt exterminați etnic de către Erdogan. Uniunea Europeană nu poate fi complicele unui astfel de masacru. Acordurile cu Turcia trebuie să fie congelate, înghețate. Trebuie să folosim întreaga presiune populară și instituțională necesară pentru a pune capăt războiului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Sonebor, cu un minut. Thanks. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, dacă sunt întrebat ce fac profesional acum, eu spun că tocmai vin din închisoare și că trebuie să mă orientez. Faptul că am de-a face cu Uniunea Europeană mi-e cam penibil să spun în perioade ca aceasta în care nebunul din Bosfor face războaie civile, omoară civili cu bombe și comportamentul UE, NATO și al guvernului federal german nu poate fi considerat nici măcar un mic ajutor. Cu dictatorul turc trebuie vorbită o limbă pe care să o înțeleagă, ni se spune. Și de aceea eu aș spune că dacă Erdogan amenință cu cele 3 milioane de refugiați, noi trebuie să amenințăm cu 3 milioane de turci din Kreuzberg, din Germania. Smiley cu ochi închiși. Deci, cred că ambele măsuri ar trebui să fie bune, pentru că așa și casele de pensii din Germania vor avea mai puțin de plătit și până la urmă nici nu mai vor câștiga aceleași forțe în Germania. Mulțumesc, domnul Lenars. Er Mulțumesc, domnule președinte. Am vorbit deja mult despre conflictul din Siria și despre situația geopolitică. Dar eu nu doresc să mă refer la situația geopolitică, doresc să mă refer la securitatea noastră. Mii de europeni au plecat în Siria în ultimii ani pentru uh, a lupta pentru statul islamic. Mulți s-au murit, dar mulți rămân în regiune și mulți dintre acești teroriști uh, vor profita de haos pentru a se întoarce în Europa. Trebuie să fim gata. În ultimii ani am controlat mai bine frontierele externe, am făcut multe și sancțiunile și uh, urmărirea uh, acestor persoane care se întorc uh, sunt mult mai bine monitorizate, inclusiv la nivel penal. Dar oare nu a venit momentul ca Europolul statelor, statele membre să facă mai multe? Securitatea trebuie să fie prioritatea noastră numărul 1. Turcia, aliatul nostru ne spune e problema voastră. Nu. Fiecare țară se confruntă cu această problemă. Trebuie să avem o abordare comună europeană împotriva uh, revenirii acestor teroriști. Mulțumesc. Bun minut. Are cuvântul domnul Glucksmann un minut. Doamnă președinte, dragi colegi, surâsul uh, învingătorului pe fețele lui Erdogan și Putin au reflectat la citatea noastră. Siria a devenit un nume sub care se regăsesc toate renunțările noastre. Am abandonat Siria și poporul sirian în numele luptei împotriva jihadiștilor. Și apoi, uh, principalii noștri aliați în lupta împotriva Daesh, forțele curde, adică i-am abandonat. Cu toții dăm vina pe Donald Trump și avem dreptate. Dar noi, ce o să facem? O să impunem sancțiuni? Sigur, da, de o mie de ori da, dar când? Deja e noapte în Siria și uh, noi încă stăm aici și vorbim. Trebuie să tragem învățămintele uh, impotenței noastre, să spunem că NATO nu mai are sens pentru că nu avem uh, aliați de încredere, nu pentru că nu avem adversari. Uh, avem un nou mandat. Trebuie să construim o forță europeană credibilă. Trebuie să trecem la majorat. Victor Hugo spunea, cei care trăiesc sunt cei care luptă, cei care au o hotărâre fermă în suflet și cu armele. Haideți să trecem la acțiune un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Haideți să ne uităm la lucruri în față și să le spunem pe nume. Eventuala crearea unui Kurdistan sirian la frontiera Anatoliei poate să fie văzut de către Ankara ca o amenințare la adresa integrității teritoriale ale Turciei, a Turciei. Dacă nu am înțeles uh, intrarea trupelor curze în uh, Siria, aceasta rămâne de neînțeles, dar aventura uh, polit, această aventură militic, militară este admisibilă? Nu este, domnule Erdogan, pentru că nu face decât să multiplice durerea și senzația de curzilor turci că nu au nicio șansă. Ce o să faceți, domnule Erdogan, acum? O să rămâneți în Siria și o să deveniți putere ocupantă? O să lăsați în spate ura și dorința de răzvâna, răzbunare? Nu, nu se poate, domnule Erdogan, pentru că așa veți da putere Daeshului, veți slăbi NATO și veți putea să și atâțați butoiul cu pulbere din Orientul Mijlociu. Nu are niciun sens și nici nu este înțelepciune în ceea ce faceți, domnule Erdogan doamnă rowett un minut. dragi colegi o criză umanitară gravă um, începe în nord estul siriei. erdogan nu va tolera existența unei societăți democratice kurde în regiune Uh, și uh, ofensiva sa este brutală. În ultimele săptămâni, peste 176.000 de copii, dintre care 80.000 de copii au fost deplasați. Am auzit de la ceilalți vorbitori de ce trebuie să-i protejăm pe acești copii și de ce trebuie să protejăm populația curdă care are dreptul să locuiască acolo. Nu e vorba doar de vieți și locuințe pierdute dacă se prelungește invazia uh, Turciei. Uh, în această societate democratică, femeile uh, aveau un rol și oamenii uh, trăiau în armonie cu natura. Uh, trebuie să luptăm împotriva uh, atitudinii militariste a lui Erdogan. Trebuie să-i ajutăm pe vecinii noștri mai slabi. Lumea uh, um, se uită spre noi. Avem nevoie de mai mult decât cuvinte, de sancțiuni care funcționează. Mulțumesc! Thank you. Uh, Mulțumesc. un minut. inacceptabil. Voi pensa... O nebunie, inacceptabil. Mă gândesc la plenara anterioară de la Strasburg, când autoritățile turce distribuiau ciocolată turcă pentru a ne cere nouă să reluăm negocierile cu aderarea Turciei în UE. La câteva săptămâni distanță nu mai distribuie ciocolată, ci rachete și bombe. Liga spunea asta și continuă să spună nu accesului Turciei în Europa, nu um, contribuțiilor europene către Turcia din banii noștri. Europa n-a putut să gestioneze războaiele economice și comerciale și astăzi ne dăm seama că Europa finanțează practic războiul dus de turci. Este inacceptabil în memoria lui Antonio Megalizzi un minut de reculegere nu e suficient. Nu e suficient să-i dăm numele lui unei săli din Parlament dacă după aceea finanțăm un război alături de ISIS împotriva celor care au combătut terorismul. Deci îmi doresc cu adevărat ca toți colegii care au primit cutia asta de ciocolată din partea turcilor să aibă curajul să trimită înapoi uh, autorităților turce cu mâinile pătate de sânge ciocolata aceasta și vin acum să o predau. Intervine doamna președinte. Vă rog, reluați-vă locul. Re- întoarceți-vă la locul dumneavoastră. This is a house where we debate. We don't... În instituția noastră nu aruncăm cu lucruri de colo-colo, nu suntem violenți, ci discutăm. Comportamentul dumneavoastră este absolut de neacceptat în a, plenară. Dragi colegi, un astfel de comportament devine din ce în ce mai frecvent. Parlamentul este un spațiu al dezbaterilor. Nu-i nevoie să urlăm, să aruncăm cu obiecte. Sper că sunteți de acord cu mine. Sunt absolut oripilată de ce ați făcut. Excuse me, you had the... Ați avut cuvântul, spune doamna președintă, intervenției fără microfon din sală a domnului Cioca. Mă puteți asculta, domnule, un minut? Pentru că uneori când ascultați mai învățați câte ceva. E sarcina mea să asigur că discuțiile se întâmplă în ordine și ce ați făcut dumneavoastră a fost îngrozitor de lipsit de ordine și de lipsit de respect față de noi. Aveți un mesaj politic, puteți să-l transmiteți fără a vă abuza colegii, fără a vă comporta lipsit de demnitate. Mai departe, domnul Slabakov, un minut doamnă președinte. Am citit proiectul de rezoluție pe э, Turcia, este slabă și anemică. De fapt, aceste rezoluții în zi nu arată decât slăbiciune. Au câteva, câteva afirmații corecte, dar, de fapt, măsurile pe care le propun nu duc la nimic. Eu aș propune să înghețăm toate investițiile europene în care instituțiile guvernului turc sunt implicate. Sunt convins că aceasta ar duce, efect, ar duce la efecte uh, imediate. Nu poate fi uh, Um, posibil ca întotdeauna interesele economice să fie mai importante decât cele umane. Știu că unele propuneri uh, sunt uh, periculoase din punct de vedere economic, dar cred că merită pentru ca să salvăm viețile a mii de oameni și dacă aceste măsuri nu sunt suficiente, atunci va trebui să avem un embargo total pe Turcia, să nu le mai vindem nici măcar un ac. Mulțumesc! Mulțumesc! Un minut, domnul Morel. Mulțumesc, doamnă președinte protestăm în van. Îi lăudăm pe curți pentru că au luptat eroic cu statul islamic și spunem că avem un destin comun cu ei, dar adevărul, tristul adevăr este că i-am abandonat pe curți noi europenii și nu facem mare lucru. Agresiunea turcă de acum două săptămâni a fost făcută posibilă uh, de atitudinea uh, americanilor. Acum Erdogan și Putin decid soarta regiunii și consolidează, și este o ironie, um, poziția lui Bashar al-Assad. Pentru curs este o dramă, un dezastru, dar pentru europeni este um, o uh, umilință. Am fost incapabili să reacționăm la o invazie unilaterală, uh, ilegală și nu ne-am apărat aliații. Dar trebuie să tragem învățămintele astăzi. Astăzi depindem de ONU în mod absurd, on, uh, de NATO în mod absurd. Uh, vorbiți despre o Europa puternică, dar suntem doar o remorcă a americanilor a căror deci, ale căror decizii sunt absurde. Trebuie să nu mai vărsăm uh, lacrimi de crocodici. Dacă uh, suntem o putere, atunci trebuie să luăm decizii. Mulțumesc. Minute, doamna Grazie, președinte Mulțumesc, doamnă președinte. Guvernul lui Erdogan a depășit orice limită a decenței umane. În Orientul Mijlociu se produce un masacru inacceptabil, o operă de stabilizare, o criză umanitară. Prețul este plătit în principal de poporul curd și comunitatea internațională trebuie să fie recunoscător pentru lupta împotriva lui ISIS. Compromis acum. E vorba de mii de oameni strămutați, de teroriști scăpați din, din închisorile kurde, am încălcat dreptul internațional, au fost bombardați civili de către o țară care dorește să adere la Uniunea Europeană, care primește bani de la Uniunea Europeană și care este partenerul nostru economic și politic. Nu e destul să-i condamnăm, trebuie să acționăm cu măsuri eficiente. Guvernul italian a anunțat deja oprirea de vânzării de arme către Turcia și e important ca toate statele UE să facă același lucru. Să se blocheze orice finanțare, să se oprească, să se abolească procesul de aderare la Uniunea Europeană, uh, pentru că altfel nu putem să promovăm pacea și valorile pe care ne bazăm. Mulțumesc! Doamna Zovca, un minut. Să Mulțumesc, doamnă președinte. Stimate domnule comisar, este foarte dificil să vorbim despre ce face Turcia de ambele părți ale frontierei sale. La atâția ani după masacrele care au avut loc în Balcanii Occidentali și după veștile pe care le-am primit că nu va fi pace și stabilitate într-o zonă în care Tur influența Turciei este mare, pedepsim doar societatea civilă. Turcia nu are nevoie de fonduri. Turcia are nevoie uh, să, să se spună clar că este inacceptabil ceea ce face. Erdogan ar trebui să fie judecat de un tribunal penal internațional. Oricine um, cauzează deplasări de populație uh, după ce s-a întâmplat la Vukovar, la Srebrenica sau la Bihać, trebuie să răspundă în fața Tribunalului Penal Internațional. Trebuie Uh, să se creeze un nou tribunal internațional pentru astfel de atrocități. Are cuvântul acum domnul Costar un minut. Războiul guvernului Erdogan în Siria de Nord este împotriva dreptului internațional și destabilizează întreaga regiune. Prin retragerea soldaților săi, SUA au eliberat calea pentru guvernul turc. Strategia geopolitică a lui Erdogan constă în într-o distrugere a regiunii autonome și uh, din Siria și în mărirea teritoriului turc. De ani de zile, curzii luptă cu succes împotriva ISIS, chiar și pentru siguranța cetățenilor din Europa. Dintre acești luptători curzi, deja 11.000 au căzut în fața teroriștilor și în acest război și noi suntem de vină. Salut uh, prelungirea încetării focului, dar uh, este un preț uh, foarte mare pe care îl plătesc reprezentanții comunității curde. Regiunea aceasta este departe de o ordine și pace pe care ne-o dorim. Planurile lui Erdogan trebuie să fie eliminate Curzii trebuie să primească o perspectivă pentru o viață demnă și autonomă. Uniunea Europeană și comunitatea internațională trebuie în fine să-și preia responsabilitatea. Mulțumesc! Mulțumesc un minut, domnul Tudorache. Mulțumesc, doamnă președinte, Mă alătur colegilor mei care au condamnat în termenii cei mai fermi agresiunea unilaterală a Turciei în nordul Siriei. Ca Uniunea Europeană trebuie să acționăm pe trei planuri

forțele curde, curzii trăiesc în situații dure și cred că a sosit momentul să ne amintim de această populație, nu doar la noi acasă, ci și acolo unde trăiesc ei. Trebuie să arătăm că există o legătură între noi și ei, nu doar pentru că uh, e o situație care îi afectează acum, dar trebuie să arătăm că această catastrofă inimaginabilă are și o parte de răspundere a noastră. Am primit o scrisoare din partea mamelor curde pentru pace, care spuneau vrem să creăm un război al păcii și nu al genocidului și războiului. Nu vrem să avem uh, copii care mor în continuare. Eh, de obicei spunem că prietenii noștri sunt doar munții și eu vreau să le arăt că au și alți prieteni pe lângă munți și sper că vom contribui la îmbunătățirea situației lor. One minute for Ms. Domnul Riviera, un minut Mulțumesc, doamnă președinte. Am auzit din partea tuturor o condamnare unanimă a agresiunilor uh, Turciei pe teritoriul Siriei deja de mai multe zile. Bineînțeles că trebuie să condamnăm acest război care a fost început de către guvernul Erdogan și atrocitățile care merg odată cu el, dar să nu ne mulțumim cu aceste ore de dezbatere. Haideți să atacăm răul la rădăcini. Dacă Turcia din 2011 destabilizează Orientul Mijlociu în ciuda primăverii arabe, acest, este pentru că acest emiciclu deja de mult uh, timp, de multă vreme s-a plecat în fața dictatorului turc, iar mai ales deputații PPE afirmă că niciodată Turcia nu va intra în Europa, dar aici, la Strasbourg ați votat miliarde de credite de aderare și plătiți din ce în ce mai mulți bani din uh, banii contribuabilului european pentru ca european Erdogan să nu deschidă larg o uh, frontieră pe care tratatele noastre liber schimbiste nu sunt gata să le calmeze. Dumneavoastră ați făcut ca președintele să meargă din ce în ce mai departe, președintele turc. Dumneavoastră jucați un dublu joc și președintele Putin este cel care devine mm, uh, stăpânul jocurilor. El este cel care joacă în această piesă de proști unde procesul de aderare trebuie să fie oprit imediat pentru că fluxul de miliarde trebuie în fine și el să fie oprit, altfel nu se va întâmpla nimic. Mulțumesc! For one minute, Mr. Un minut, domnul Procacini. Mulțumesc, domnule președinte. Drama populației kurde în Siria uh, uh, a arătat diverse tipuri de ipocrizie ale Europei. Întâi, în timp ce curzii mureau în lupta împotriva Daeshului, Europa se uita la televizor de pe canapea. Și acum spune că este preocupată de revenirea luptătorilor străini uh, pe care ea i-a crescut. În al doilea rând, în anii în care Turcia se transforma din uh, țară laică în sultanat islamic, Europa a dat 58 de miliarde de euro pentru uh, aderarea ei la UE. În al treilea rând, amenințarea lui Erdogan uh, cu bomba refugiaților uh, se datorează deciziei UE de a-și vinde frontierele Turciei. Asta ne-a costat 6 miliarde de euro uh, nu un efort generos, așa cum a spus domnul comisar Stylianidis adineauri. Concluzie. Uh, sunt bune uh, sancțiunile selective ale lui Erdogan și cricii sale, dar mai ales trebuie să punem capăt aderării Turciei la UE. Domnul Papadakis, un minut. Δεν πρόκειται για μονομερή στρατηγική. Doamnă președintă, nu vorbim despre acțiuni militare unilaterale, așa cum susține Uniunea Europeană. Este o invadare a Siriei de către un partener strategic, Turcia. Ei doresc controlul asupra regiunii. Acordul dintre SUA și Turcia și dintre Turcia și Rusia încalcă uh, prevederile care interzic impunerea păcii în condiții dure și asta duce la o escaladare a situației militare în regiune. Prin urmare, așa zisele sancțiuni europene pentru invadarea Siriei și încălcarea, um, încălcările din Marea Ege și excluderea zonei cipriote din zona economică um, sunt contrabalansate de parteneriatul UE-Turcia. Uh, nu putem fi prieteni. Uh, orice alianță cu ei este împotriva poporului nostru. Trebuie să fim solidari cu poporul sirian și cur, trebuie să, obțin, să oprim invazia. Poporul sirian trebuie să hotărască. Mulțumesc, domnul Covacev, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Evenimentele din nord-estul Siriei au dus la îngrijorarea Siriei și a adus un semn de întrebare de asemenea și despre ceea ce se întâmplă când nu există nicio putere străină puternică și nu există capacitate de acțiune în regiunea uh, din, uh, despre care vorbim. Suntem foarte buni la declarații, dar nu suntem la fel de buni la acțiuni. Rusia exploatează această situație, bineînțeles, la maxim. Îmi cer scuze că v-am întrerupt. Putem să începem din nou, vă rog? Acum e în regulă, acum vă aud. Военната операция на Турция подкопава регионалната сигурност. Operațiunea militară a Turciei subminează securitatea regională și lupta împotriva Daesh. Toate aprehensiunile vecinilor noștri ar trebui să fie calmate prin măsuri politice și diplomatice împreună cu partenerii noștri de la NATO și nu prin acțiuni unilaterale. Încetarea focului uh, provizorie nu a dus uh, la uh, finalul și la sfârșitul suferințelor în această zonă. Dacă vrem sau nu, Turcia va rămâne partenerul nostru și este în interesul nostru să păstrăm Turcia pe calea europeană dacă își uh, respectă angajamentele. Iar țările din jurul Turciei au nevoie de solidaritatea Uniunii Europene, mai ales uh, a Greciei și Bulgariei. Mulțumesc și domnul Șidăr, un minut. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Ofensiva militară a Turciei este în primul rând împotriva dreptului internațional, în al doilea rând este motivată cu politică internă turcă, pentru că Erdogan a pierdut multe alegeri în ultima vreme. Și aceasta duce la o deplasare masivă a sirienilor, creștinilor, iezitilor și uh, uh, altor etnii, dintre care 70.000 de copii. Uh, Există pericol ca statul islamic să fie întărit și trebuie să spunem foarte clar că g ul nu sunt teroriști, sunt uh, libertăți, sunt luptători care au uh, reușit până acum să elibereze acea zonă de uh, luptători ISIS. E nevoie de o încetare a focului, e nevoie de o ofensivă diplomatică, de o zonă demilitarizată, de un ajutor umanitar, un embargo împotriva armelor, de sancțiuni împotriva Turciei și de discuții dacă n-ar trebui să înghețăm toate negocierile de aderare și de solidaritate cu uh, autonom, regiunea autonomă curdă. Mulțumesc. Un minut, domnul Benion. Uh, uh, Mulțumesc. Retragerea americanilor ar putea să fie una dintre cele mai mari trădări din um, timpurile moderne. Acum un an, Trump a spus miliților curde, au luptat alături de noi, au murit alături de noi, sunt oameni extraordinari, nu vom uita acest lucru. Curzii, din păcate, acum uh, au fost trădați de americani. Retragerea americană nu este doar o trădare. La nivel geopolitic este complet irresponsabilă. Uh, au lăsat Turcia să ia o decizie dificilă, dar Turcia ar fi mai bine să se uite la propriul teritoriu și să dea mai mult spațiu politic partidelor politice sprijinite de curs și ziariștilor care își sprijină drepturile. Uh, dacă dorește să rezolve cu adevărat amenințările teroriste. Avem nevoie de o soluție politică care să permită revenirea rapidă a persoanelor deplasate și minimizează terenul strategic uh, lăsat Rusiei, lui Assad și Iranului. Mulțumesc! Thank you. Um, one Mulțumesc! Are cuvântul doamna Cecardi un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președintă. Cu 100 de ani în urmă, poporul armean a fost masacrat fără milă. Astăzi, aceiași uh, criminali agresează poporul curd. La Istanbul, uh, încă există mentalitatea unui imperiu care face să curgă sângele inocenților cum ar fi lidera pentru drepturile femeilor curde, care sunt uh, masacrate de altfel peste tot de militarii filoturcii islamiști. Uh, există cimitire care sunt create de către acești atacatori uh, la porțile noastre. Există teroriști care au fost eliberați din închisorile curde. Există amenințări de a distruge și deschide frontierele migranților după ce au încasat de la Europa 6 miliarde de euro. E inacceptabil așa ceva și în fața acestei situații uh, unde Statele Unite și Rusia sunt protagoniști la nivel internațional, Europa este blocată blocată, imobilă și tăcută și o face prin intermediul Federicăi Mogherini, în reprezentant. Și îmi cer scuze pentru că e italiană ca mine, îmi cer scuze numele ei. Cei care nu sunt gata să condamne regimul turc și acțiunile sale, cei care doresc Turcia, Turcia în Europa, sunt complici la această situație. Nu Turcia în Europa, nici acum, nici vreodată. Domnul Gheochin, un minut. Ja, vielen Dank. Mulțumesc. Pe margine, aș dori să vă spun personal că nu mi se pare corect cum, ce faceți cu Parlamentul acesta. Discursul dumneavoastră nu a fost chiar foarte corect. Poporul curd a fost uh, trădat, iar uh, noi europenii suntem cei care i-am lăsat baltă. Americanii au lăsat uh, calea deschisă pentru ca să se invadeze uh, acea zonă. Toată lumea știa că Turcia abia așteaptă să invadeze după ce pleacă americanii. Familii, femei, uh, copii, toți suferă, este îngrozitor ce se întâmplă și trebuie să se termine acest calvar. Premiul Nobel pentru pace ne obligă să acționăm și dar și scara noastră de valori și trebuie să spunem foarte clar, nu domnule Erdogan, această invazie nu este un izvor de pace, este o încălcare a dreptului internațional, este crimă agresori, uh, războinici. Nu avem loc de așa ceva la noi în Uniunea Europeană. Trebuie să fie foarte clar. Noi trebuie să întărim uh, demnitatea umană, libertatea de exprimare, libertatea presei și trebuie să ne nu mai permitem șantajul cu refugiați. Diplomația este necesară tot timpul, dar sancțiunile trebuie și ele să fie considerate din punct de vedere financiar și afirmațiile trebuie să fie clare din partea UE, se întrerupe din partea doamnei președinte. Asta este ceea ce lipsește în rezoluția noastră, continuă vorbitorul. Vă rog să întrerupeți, spune președinta. Europa continuă și se taie microfonul la vorbitor. Mr. Gengo. Domnul Gengo și un minut. Thank you, Madam President. Many... Mulțumesc, domnule președinte. Mulți colegi au vorbit despre lipsa de unitate în Uniunea Europeană, de incapacitatea noastră de a avea o rezoluție comună, declarație comună de, de condamnare a uh, agresiunii uh, turcă. Turcie, uh, Ungaria sau uh, opus aceste declarații comune și în calitate de maghiar îmi cer scuze. Uh, nu este în interesul maghiarilor sau în interesul Ungariei să sprijine vreo agresiune, indiferent unde. Nu, nu este în interesul ungurilor și uh, în ceea ce privește acțiunea militară turcă, Trebuie să înțelegem uh, preocupările de securitate ale Turciei, dar trebuie să spunem foarte clar că nu poate să existe o soluție militară la această problemă decât uh, soluții politice sau diplomatice. Această agresiune nu face decât să destabilizeze și mai mult Siria și uh, să exacerbeze criza migrației. S-au pus întrebări în legătură cu uh, poziția Uniunii Europene. Noi am uh, fost spectatori în timp ce vecinătatea noastră a fost destabilizată în nordul Africii și în Orientul Mijlocii. Trebuie să punem înapoi Europa pe hartă, să o facem mai vizibilă um, cât mai e timp și înainte ca alte puteri dominante să preia controlul. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Bellamy. Coleg, la... Mulțumesc, doamnă președinte nu e suficient să ne indignăm, deși o facem cu toții aici. Sigur că vrem pacea în Orientul Mijlociu, dar vrem și securitate pentru noi, căci astăzi domnul Erdogan este primul aliat al Daeshului. Atacul pe care îl execută acum avea consecințe și asupra Europei. Și totuși suntem incapabili să reacționăm, să fim sinceri. Această tăcere este de fapt efectul in Incompetențe europene în ceea ce privește apărarea. Europa a construit o piață și n-a promovat principii care rezultă din civilizația noastră comună. Suntem incapabili să ne determinăm singuri și liberi politicile migratorii. Șantajul migrator efectuat de domnul Erdogan ne arată concret incapacitatea Europei să-și gestioneze frontierele externe. Suntem incapabili să contribuim la echilibrul mondial. Trebuie cât de repede să acționăm pentru a nu mai rămâne spectatori blocați în această incompetență vinovată. Trebuie să renunțăm la lașitate și să facem tot ce putem pentru a obliga pe Turcia să negocieze. Trebuie să oprim fondurile europene către Turcia, care nu are nicio treabă să adere la Uniunea Europeană. Mulțumesc! Domnul Papadakis, un minut. Mulțumesc. Turcia tocmai se ocupă de o curățare etnică. Are ca obiectiv uh, să radă poporul curd de pe acea fâșie de pământ prin această invazie și toți actorii sunt prezenți în regiune, numai cel mai mare absent este UE. Până la urmă, Uniunea Europeană este cea care plătește nota, plătește factura acestor uh, acțiuni uh, turce, fără să poată să acționeze nici măcar un pic. Tranzacțiile țării Uniunii Europene sunt, bineînțeles, mult mai importante decât soarta poporului curd, nu-i așa, care s-a luptat împotriva ISIS. Este imposibil, este inadmisibil ca toată Uniunea Europeană să rămână uh, ostate acestor acțiuni ale lui Erdogan. Mulțumesc! Un minut, doamna Ris. Mulțumesc, doamnă președinte. Luptătorii cursi, arabi, creștini, turcmeni s-au luptat uh, pentru noi, dar uh, în numele umanității. Dar ce facem cu umanitatea? Așa, asta a spus uh, o belgiancă, o europeancă, dar și o curdă care se adresează nouă astăzi. Astăzi suntem curzi, având în vedere operațiunea ilegală a Turciei în Kurdistan. Președintele american a luat cea mai proastă decizie. Președintele turc îi bombardează pe curzii sirieni, rezistenții cei mai hotărâți împotriva barbariei statului islamic. Oameni care s-au luptat pentru noi, pentru libertatea lor, dar și pentru libertatea noastră și ironia este că Uh, acești dușmani ai democrației uh, se legitimizează. Basar al-Assad astăzi al -Assad este aproape legitim. Culmea, unde Europa? Un embargo uh, în vânzarea de arme a fost respins de miniștrii noștri, de ne neînțeles. Uh, și um, când vine vorba de creditele de preaderare pentru Turcia, este clar că trebuie să le înghețăm fără a afecta populația civilă. Uh, regăsirea demnității noastre costă asta. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Kofod un minut. Er Erdogan, Mulțumesc, doamnă președinte. Suntem extrem de îngrijorați Erdogan amenință Europa cu migranții. Dați-mi voie însă să spun adevărul. Sistemul european a eșuat. Sistemul european a, și-a transferat controlul frontierelor externe lui Erdogan. În același timp, umplem uh, pungile Turciei cu milioane de euro europeni și asta este o catastrofă. Uniunea Europeană a eșuat, n-a reușit să-și protejeze frontierele externe, care acum sunt găurite ca o sită. Să ne gândim la situația din 2015, când am trimis în Turcia refugiați. Riscăm să ne regăsim într-o situație în care va trebui să acceptăm Uh, ca o parte dintre aceștia să revină în Uniunea Europeană. Este clar că suntem slabi, ridicol, grotesc de slab chiar, și de aceea trebuie să refuzăm să umplem purgile lui Erdogan de bani, cum am spus. Trebuie să excludem absolut integrarea Turciei în Uniunea Europeană, pentru că e vina noastră, dar avem și o răspundere. Un minut, Mulțumesc, doamnă președinte. Eu înainte eram foarte mândră de proiectul Uniunea Europeană, dar acum mi-e rușine de arivismul UE în conflictul Siriei. Pe i am aruncat la gunoi, îl criticăm pe președintele Trump pentru că și-a retras trupele din Siria, dar Orientul Mijlociu este mai aproape de Europa decât de America. Deci unde e, sunt unitățile noastre militare? Politica noastră externă și de securitate e foarte slabă. Noi nu stăm decât în bancă și ne uităm ce se întâmplă. Vestul, Occidentul a rămas în afara jocurilor, iar singurii protagoniști tratează cu Putin, nu cu noi. Noi ne lăsăm uh, intimidați de Erdogan. Iar țările de la Visegrad 4 au vorbit înainte despre faptul că programele Problemele trebuie să fie rezolvate acolo unde sunt create. Ce așteptăm acum? Ar trebui să ne fie rușine. Întreaga Uniune Europeană este în poziția să-i fie rușine. Mulțumesc. Domnul Philips, vă rog un minut. Regatul Unit în sfârșit a suspendat uh, exporturile de arme spre Turcia. Prea puțin și prea târziu. Acum dorim sancțiuni economice. Instențiile noastre sunt utile dacă Uniunea Europeană continuă uh, să plătească acestui stat în ciuda ambițiilor sale expansioniste și uh, se spune că uh, cur- curții ne-au uh, protejat de teroriști. Mulți și-au dat viața, trebuie să-i protejăm, dar Uniunea Europeană nu face nimic. Iar Erdogan folosește fondurile europene pentru a-și finanța războiul și ucide civili și folosește arme chimice. Cât costă viața unui curd? 15.000 uh, de euro pe zi cât dă Europa Turciei, 160.000 de curzi, de curzi au fost uh, Uh, deplasat. Se pare că costă un cent. Nu este doar o tragedie, este o trădare istorică și uh, vă implor să ne schimbăm atitudinea. Toată lumea în Parlament e de acord. Deci, uh, Comisia trebuie să facă ceva, dacă nu, acest Parlament nu folosește la nimic. Mr. Rangel. Domnul Rangel, un minut. Eh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori, în primul rând, să vă spun că eu salut o mare parte din intervențiile de astăzi care au condamnat fără niciun fel de echivoc și rezervă ofensiva turcă în zona eh, nordică a Siriei, pentru că aceasta a dus la sute de mii de refugiați a dus cu siguranță și la multe victime și reprezintă nu doar o încălcare a drepturilor internațional, ci și a drepturilor omului. Și trebuie să spun și că Uniunea Europeană și mai ales Consiliul ar trebui să ia măsuri mai drastice și mai ferme împotriva ofensivei lui Erdogan. Vreau să spun și că mă preocupă foarte mult că Totuși există precedente istorice, iar pactul dintre Erdogan și Putin este o sursă de îngrijorare. Nu putem lăsa destinul și soarta Siriei uh, pe mâna unui business între doi autocrați, uh, Erdogan și Putin. Am văzut deja acest lucru în istorie și am văzut că rezultatul a fost tragic pentru populație, dar și pentru pacea mondială. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Un minut, domnul uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Trăim cu toții uh, invaz invazia uh, mm, Turciei în Siria este o operațiune de război, este o crimă împotriva umanității. Poporul curd a fost trădat, comunitatea internațională i-a întors spatele, e o rușine. Acordul dintre Putin și Erdogan este uh, uh, un nou atac împotriva păcii, libertății, democrației. Nu este suficient să limităm vânzările de arme. Trebuie să avem forța și curajul să blocăm uh, această nebunie criminală. Speranța, scria Pablo Neruda, are două fiice. Uh, curajul și disprețul eh, față de realitatea eh, de pe teren. Rezoluția de mâine va fi un pas înainte important. Eh, trebuie să trecem de la vorbe la fapte. Este important să există forțe de protecție ale poporului kurd. E nevoie de coridoare umanitare și de sancțiuni economice împotriva regimului turc. Dacă nu acum, când? Mr. Hook for... Urmează domnul Hook un minut. Turkey's... Ofensiva Turciei împotriva curzilor în nordul Siriei a devastat facilitățile medicale, cele civile și mii de oameni au fost lipsiți de accesul la apă curată. Asta ajută la revigorarea ISIS și destabilizează și mai mult regiunea. Există state membre care au interzis de îndată exportul de arme către Turcia. Liberal-democrații, deputații liberal democrații au scris uh, prim-ministrului britanic să cerem și să oprim și noi facilitarea acestui genocid. Regatul Unit a promis să nu emită noi licențe de export, dar nu va retrage licențele acordate deja. Este până la urmă o casă de recuperare morală. Este de neacceptat și acțiunile lui Donald Trump sunt îngrozitoare și nu fac decât să submineze o Europa puternică. Dacă le dăm arme celor care comit infracțiuni și crime, suntem responsabili. Practic, noi suntem degetul care apasă pe trăgaci. Uh, Turcia de mult timp nu mai are nicio perspectivă să adere la Uniunea Europeană. A sosit momentul să punem capăt oficial statutului de candidat al Turciei. Doamna Liții, un minut. Non sono solo i curdi. Nu numai curzii sunt cei care merită solidaritatea noastră pentru că sunt un pericol. Ofensiva turcă riscă să facă să dispară comunitatea creștină care este de 2000 de ani în Siria și este o parte esențială din țesutul său social. Apărarea creștinismului în afară și în interiorul spațiului Schengen este obligație pentru care Uniunea Europeană nu poate să dea un pas înapoi. Europa trebuie să joace un rol de protagonist în apărarea păcii